Doamnelor și domnilor, începe ședința comună împreună cu Comisia DV și o salut pe colega Linda McEwen. pe marginea raportului privind mișcările refugiaților și migranților și rolul Uniunii Europene și al Serviciului de Acțiune Externă. Colegii Valenciano și Dias de Mera uh, se ocupă de un raport pe acest subiect. Este o mare coaliție spaniolă pe această temă și Sper că ne putem îmbogăți cunoștințele, constatăm că la combaterea cauzelor migrației, fluxului migrator și în modul în care încercăm să facem acest lucru, unele cauze se găsesc în uh, Africa și în politica noastră externă vis-a-vis -vis de această zonă. Și cred că Uh, prin relațiile externe am putea să rezolvăm pe cale rezonabilă multe din probleme. Nu este o chestiune care ține doar de securitatea internă, constatăm acest lucru în practica cotidiană și de altfel și în discursul președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker privind starea Uniunii um, s-a reflectat această idee. Vă doresc mult succes! Stimați colegi, ne aflăm deja în întârziere uh, într-o întâlnire anterioară am vorbit despre premiul Saharov. Îi rog pe raportor să spună câte ceva pe această temă. Avem 500 de amendamente și după aceea putem auzi alte contribuții. Eu văd pe doamna Valenciano, pe domnul Diaz de Mera. Aveți uh, de spus ceva în legătură pentru că vreau să dau șansa și altor colegi să se pronunțe. Doamna Valenciano. Sí, eh, dos, dos, dos segundos. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să spun președintelui Brock că o mare coaliție trebuie să fie alcătuită la nivelul Parlamentului aici, pentru că, după cum știți, domnule președinte, deciziile care sunt luate de către SEAE și Comisia Europeană, în foarte multe cazuri, pur și simplu nu țin cont de părerea Parlamentului. Așa că mi-aș dori ca acest raport să ne fie util pentru ca Parlamentul să își recapete din nou rolul și influența sa asupra politicii externe în ceea ce privește imigranții și refugiații. Deci obiectivul ar trebui să fie tocmai acesta ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus și unul puternic, pentru că s-ar putea ca Parlamentul European să uh, fie uh, singurul și ultimul care să mai recunoască valorile europene și ale solidarității, valori pe care le-am uh, aclamat de atâtea ori și pe care nu le respectăm în mod clar, în mod flagrant. S-au prezentat uh, uh peste 500 de amendamente, așa cum spunea și doamna președintă. Aceasta demonstrează că este o temă de foarte mare interes pentru colegi. Co-raportorii au uh, uh semnat 30 de amendamente de compromis și eu am prezentat o serie de alte amendamente din partea DEVE alături de colegul meu, raportor din umbră, domnul Guerrero. Toate aceste amendamente doresc, practic, să ofere claritate și să pună în lumina reflectoarelor mesajul transmis de Parlamentul European. Și aceasta pentru a corecta, pe de o parte, acea obsesie care dă întotdeauna întâietate uh, siguranței, securității, uh, returnării, lăsând deoparte drepturile omului, cooperarea și celelalte. Deci, o viziune care să uh, pun accentul pe politica de dezvoltare și pe drepturile omului mult mai mult decât pe politica care s-a consolidat deja din partea Comisiei Europene și care are de-a face mai degrabă cu controlul frontierelor. O politică a Comisiei care dorește să împiedice imigranții și refugiații să intre în țările noastre. Iată, deci, o serie de amendamente pe care le-am acceptat și o altă serie de amendamente reprezintă uh, un uh, semnal de alarmă, un mesaj de avertizare pentru că Parlamentul a fost lăsat deoparte și că până la urmă e vorba aici de un dialog foarte necesar cu țările terțe, însă nu știm de multe ori până unde se duce acest dialog, ce se întâmplă cu aceste acorduri realizate cu țările terțe, care sunt prioritățile uh, care sunt negociate, pentru că avem impresia că, practic, prioritățile sunt tocmai uh, împiedicarea imigranților de a ajunge până la frontierele noastre și returnarea celor care ajung. Deci, Comisia AFET și DV ar trebui să se pună de acord asupra acestui punct esențial, care trebuie să fie rolul și obiectivul principal al acestor acorduri care se semnează acum și pe care le cunoaștem uh, într-un mod foarte superficial. Așa cum spuneam la început, e foarte important ca Parlamentul să transmită un mesaj foarte clar, în primul rând pentru a recupera valorile pe care UE le-a susținut dintotdeauna și care au, cum au fost lăsate deoparte și, în al doilea rând, să sublinieze rolul Parlamentului în acest domeniu. Iată, uh, în acest sens, uh, sper să avem dezbaterea de astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, doamnă și domnule președinte. Am să încerc să vă ofer o viziune nouă asupra acestui raport comun. Practic, în dezbaterea anterioară pe care am avut-o și la care ați făcut uh, referință dumneavoastră și care a fost uh, mediatizată în cadrul premiului Saharov, deci cu acea ocazie am arătat care este mesajul important pe care dorim să-l transmitem. Este vorba de un mesaj modest, pentru că um, el uh, include practic toată munca și eforturile făcute de colegii noștri. Este important, și sunt de acord aici cu colega mea, să revitalizăm rolul Parlamentului. La aliniatul 19 arătăm acest lucru. din punctul de vedere al Parlamentului, trebuie să acordăm o importanță calitativă și cantitativă acestor deplasări masive de imigranți, ceea ce uh, este numit uh, printr-un concept nu prea potrivit uh, mobilitate. Trebuie să se acorde întâietate drepturilor omului, care sunt la baza tuturor lucrărilor noastre, și, din păcate, aceste deplasări masive de populație, dacă analizăm uh, cum trebuie cauzele acestei deplasări, uh, trebuie să vedem care a fost rolul comunității internaționale și, în special, rolul UE. Am încercat să facem acest lucru utilizând trei criterii. În primul rând, criteriul securității și al ordinii, pentru că dorim o gestiune a fluxurilor migratorii care să fie sigură și ordonată. Avem un capitol important uh, pentru fonduri, pentru că doar cu retorică nu putem face mare lucru, avem nevoie și de alocări bugetare, iar în ceea ce privește amendamentele acum, vom avea ocazia să analizăm uh, mai în amănunt aceste amendamente dar ce pot să vă spun acum este că în ultimele zile am încercat să grupez aceste amendamente. Din cele 547 de amendamente prezentate, 90 vin din partea grupului popular, 96 din partea socialiștilor, 67 din partea liberalilor, 40 de la Vers, 49 GUE, 35 FD, 46 NF și 11 ECR. Acum, temele abordate, acestea fiind cele mai importante. E vorba de teme care au fost deja incluse în munca noastră. E vorba de nuanțări sau corecturi, ajustări ale conceptelor deja incluse în raport. Deci, cred că în principiu putem include o bună parte din aceste amendamente pentru a ajunge la amendamente de compromis bune. Iată care sunt temele principale și am să le citesc foarte pe scurt, pentru că uh, ele reprezintă conținutul esențial al raportului nostru. O mai mare protecție pentru femei, pentru copiii neînsoțiți și pentru uh, comunitatea LGBTI. Reunificarea familiei. Mai multe politici pe termen lung și nu doar pe termen scurt. Și aici uh, trebuie să ținem cont de dreptul uh, umanitar internațional. E nevoie de o analiză a uh, cauzelor uh, profunde ale acestor deplasări masive e nevoie de o căutare a unor soluții concrete și coordonate. Deci, în concluzie, e nevoie de mai multă solidaritate din partea statelor membre. Și, în acest punct, probabil că va trebui să facem și precizări, clarificări legale, juridice, pentru că trebuie să facem o diferențiere între diversele categorii de migranți. Pentru noi, e foarte clar ce e un refugiat și ce e un imigrant. Nu avem îndoieli în ceea ce privește această diferență. Iar lupta împotriva exploatării, împotriva traficului uh, cu persoane, uh, căutarea unui uh, acces legal și sigur, aici există o chestiune mai controversată în ceea ce privește declarația de la Uh, Tur- din Turcia avantaje și dezavantaje ale acestei declarații, pe care am numit-o declarație pentru că nu vrem să o numim altfel. Există de asemenea un amendament în ceea ce privește uh, schimbarea uh, raționamentului făcut și a percepției oferite în legătură cu fluxurile migratorii. Există de asemenea un amendament și în legătură cu uh, așa numita junglă, deci tabăra de refugiați de la Calais, uh, în ceea ce privește returnarea refugiaților, problema așa numitorilor compact, uh, monitorizarea post-conflict, vize umanitare și coridoare umanitare. Vom da dovadă de deschidere pentru a ajunge până la urmă la un raport susținut de majoritatea eurodeputaților. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Șapte colegi uh, doresc să intervină. Voi citi numele. Uh, va trebui să avem intervenții succinte. Nu cunosc numele tuturor. citire listei celor înscriși. Ana Gomez, um, Waldmans, Weiwinen, Hautala, Corau and Epitideus. They're the names I have all. Aceste numele am deja pe listă. Mai există alți colegi care doresc să intervină? Încă trei intervenții. Vă rog, stimați colegi. Vă rog nu mai mult de un minut și jumătate. Avem 10 vorbitori și Comisia Europeană dorește să intervină. Data trecută nu a avut posibilitatea să intervină pentru că am depășit deja timpul ședinței. Da. Uh, Madame Gabriel. You... Doamna Gabriel, aveți cuvântul. Veți fi prima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președintă. Yeah. Mulțumesc. Înainte de toate, doresc să felicit pe cei doi uh, coraportori pentru acest proiect de raport. Este un text uh, inițial care constituie o bază excelentă pentru un raport care va fi foarte important. Există deja elemente foarte clare, foarte precise. Mă voi referi la trei dintre ele aliniatul 2 prepune o schimbare de paradigmă și abordarea dimensiunii strategice a imigrației. Cel de-al doilea în al doilea rând, mă bucur că în raport se vorbește despre necesitatea de a consolida implicarea Uniunii Europene în prevenția conflictelor și a deplasărilor forțate. Și a de-a treia chestiune Mă bucur de asemenea că se pune un mare accent pe rolul Parlamentului European. Două elemente legate de acest subiect. O informare regulată a Parlamentului în ce privește transpunerea în practică a planului de acțiune de la, la Valeta. Și după aceea să avem puncte prioritare în comunicare privind acordurile de parteneriat. O mai mare flexibilitate și reactivitatea Uniunii când se vorbește despre fondul fiduciar și instrumentele financiare, pentru că Parlamentul trebuie să-și asume rolul uh, pe care dorește să-l joace. Aș dori de asemenea să mai subliniez trei elemente care mi se par a fi importante. Cred că raportul trebuie să ne permită să analizăm uh, autoritățile statelor terțe care nu cooperează cu Uniunea conform așteptărilor noastre, pentru că există și acorduri de misie care nu funcționează. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar acestor țări. După aceea, așa cum subliniază raportul, planul de investiții externe uh, este așteptat și trebuie să um, meargă în paralel cu o bună guvernanță pentru ca aceste planuri să poată să dea roadele în țările de origine și de tranzit. Și în al treilea rând, am rezerve în ce privește definirea refugiaților, dacă includem și persoanele care uh, sunt um, în cuprinse într-un fenomen de migrare datorită schimbărilor climatice sau din rațiuni economice. În ce privește sărăcia extremă, trebuie să ne gândim că și ea poate constitui un motiv pentru imigrație, dar asta nu trebuie să confere persoanelor calitatea de refugiați. Am dorit să subliniez că este nevoie de a face eforturi pentru ca textul să rămână inteligibil cu mesaje foarte clare deci să aibă și niște dimensiuni rezonabile. Mulțumesc! Cei care nu au putut să vorbească data trecută, cred că ar trebui să fie primii care să vorbească acum. Următoarea ar fi Ana Gomez. Doresc să subliniez că e foarte păcat că acest raport nu se realizează și în colaborare cu Comisia LIBE, care este comisia care se ocupă în principal de fenomenul migrației, de sistemul de acordare a dreptului de azil. Și s-ar putea să ne deconectăm uh, de la realitate pentru că uh, dacă vorbim de reunificarea familială, acest lucru nu funcționează deloc. Guvernele noastre nu respectă această cerință și ca atare există riscul ca, deși se depun eforturi mari pentru realizarea acestui raport care ar putea fi foarte important, până la urmă să nu dea uh, roadele așteptate pentru că ne uh, deconectăm de la anumite aspecte reale. Da, ă, chestiunea esențială este să găsim ă, căi ă, sigure pentru migrație. Fie că e vorba de refugiați, fie de migranți, se află în situație de a veni pe cale ilegală în Europa, pentru că nu există căi sigure de migrație. Există și uh, formule foarte sofisticate ca acel blue card despre care unii vorbesc. Întrebarea mea pe care o adresez raportorilor. Putem acționa coerent pentru a schimba lucrurile în bine, pentru că ă, constatăm că Comisia și Serviciul de Acțiune Externă se bazează pe negocieri bilaterale ă, neglijând uh, Parlamentul și uh, tratatul uh, referitor la migrație. O țară care ar trebui să fie un partener major uh, în ce privește găsirea de căi legale de migrație, în același timp are și acțiuni de represiune în ce eh, privește fenomenul migrației. După aceea putem considera Afganistanul ca fiind o țară sigură pentru a returna pe migranții care ajung acolo. Deci, dacă ne gândim la minoritatea eh, din Azar, eh, va avea garanția că returnând migranții se vor afla într-o zonă sigură. Nu trebuie să neglijăm uh, aceste probleme și uh, rutele uh, de care se folosesc migranții. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Iurec din partea grupului ECR, pentru că de asemenea nu a putut să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Acest raport ar trebui să țină seama și de responsabilitatea politică pe care o avem vis-a-vis -vis de această criză a, a migranților. Această a, creștere a migrației ilegale înseamnă și creșterea a, și problemelor umane, pentru că este vorba de tragedii umane care se produc pe rutele folosite de migranți. Și responsabilitatea privind acuitatea acestei crize o poartă șefii unor guverne din Uniunea Europeană. Nu știu de ce vorbim atât de puțin despre uh, obligația pe care o avem pentru a combate traficul ilegal de migranți, uh, pentru că uh, au existat deja hotărâri ale Consiliului European uh, privind criza migrației și Consiliul uh, atunci a spus că trebuie stopată activitatea traficanților de persoane. Serviciul de Acțiune Externă ar trebui să primească uh, un mandat din partea statelor membre uh, pentru uh, managementul acestui fenomen. Acum propuneți o politică unitară în Uniunea Europeană. Asta va crea noi crize și probleme deja ne aflăm după Brexit într-o criză politică. Și ultima observație. Dacă vorbim despre reunificarea familiilor, să nu uităm că este vorba despre acele state în care dreptul civil permite poligamia deci este vorba despre cetățenii unor state care au cu totul alte prevederi legale decât noi. Doamna Votman, mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna președintă, stimați colegi. Deci, discutăm astăzi uh, un fenomen care constituie una din marile provocări uh, care se află în fața Europei iar uh, doamna Gomez a spus că ar fi trebuit să colaborăm cu uh, Comisia Libe, dar dacă ne gândim la uh, dezbaterile pe care le avem aici, cred că colaborând cu Libe am fi putut ajunge la concluzii și mai ferme. Noi, în grupul ALDE, am dorit să uh, analizăm lucrurile mai în amănunt, să avem un plan care să Uh, poată face față fenomenului migrației. Vom înainta amendamente care pot să aducă uh, mai multă precizie. Iar în ce privește minorii neînsoțiți, trebuie să ne gândim cum îi primim atunci când ajung în Europa și care sunt cele mai bune uh, practici, pentru că există, se pare, 10.000 de minori neînsoțiți care uh, s-au pierdut din evidență în Europa. Deci, uh, ar putea să devină victima unor uh, persoane rău intenționate. Iar în ce privește exemplul junglei de la Calais, despre care mass media a relatat frecvent, și eu am vizitat uh, acel, acele tabere, oamenii au fost redistribuiți uh, în mai multe orașe din Franța, dar acum constatăm că apar noi asemenea tabere. Ce facem uh, cu copiii și uh, care poate fi abordarea europeană vis-a-vis -vis de copiii care ajung pe teritoriile noastre. Pentru că ceea ce am văzut eu și la Calais este inimaginabil și nedemn pentru Europa și n-ar trebui să se mai întâmple așa ceva nicăieri în Europa. După aceea, avem, dispunem oare și de modalități legale pentru uh, a permite uh, migrația legală? Este nevoie de timp pentru ca acest raport să uh, poată să devină un raport bun. Doamna Hautala, și vă rog să țineți seama de uh, timpul folosit. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că, în primul rând, trebuie să avem o politică vis-a-vis -vis de migrație care să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Și sunt de acord și cu doamna Lochpiller din acest punct de vedere. Cred că trebuie să uh, avem o perspectivă mai uh, generală în clipa de față uh, numărul refugiaților în Europa este de 0,2%. Uh, oare uh, suntem chiar în fața unei crize? Pentru că suntem, de fapt, reprezentanții unor societăți uh, bine organizate. Problema decurge din absența unei politici responsabile. Trebuie să ne gândim mai bine la cooperarea cu statele terțe, la acordurile de returnare, și, dar mă tem că instrumentele de cooperare sunt direcționate mai degrabă spre măsuri represive care ar putea să creeze mai multe probleme. Și știm deja uh, care au fost multe din cauzele care au dus la migrație. Avem nevoie de uh, o analiză uh, serioasă pe plan uh, parlamentar și domnul Diaz de Mera a menționat acest lucru. Pentru că dacă uh, Parlamentul nu va participa la luarea deciziilor, nu vom avea până la urmă o viziune de ansamblu privind uh, un tratament democratic vis-a-vis -vis de fenomenul migrației. Să ne gândim ce se întâmplă în acordurile Uniunea Europeană și Afganistan sau Uniunea Europeană și Turcia. Acestea trebuie să fie modele pentru colaborarea cu statele terțe. Uniunea Europeană trebuie să uh, verifice bine uh, acordurile și modul în care sunt ele concepute. Stimați colegi, să știți că și uh, reprezentanții Comisiei Libe au fost uh, invitați să participe, dar vor realiza un aviz pe marginea acestui raport. Domnul Ignazio Corao. Grazie, președinte. Eu condivido quanto... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce a spus doamna Hautola cu privire la proporții, 0,2% în uh, Europa față de alte um, zone unde, de exemplu, am fost um, săptămâna trecută, unde au cu toate alte procente și 1,2% oricum nu este oricum o catastrofă. Nu reușim să dăm un răspuns uh, corect, oricum vom trebui uh, să coordonăm această temă și de către LIBE și să dăm răspunsuri mai puternice noi din partea Uniunii Europeană, un lucru pe care de obicei nu reușim să-l facem din cauza problemelor uh, de egoism național în statele membre. În ceea ce privește raportul, noi susținem acest raport, e un raport foarte bun pe o temă foarte complexă. Am prezentat anumite amendamente care trebuie uh, doar să fie subliniate, de exemplu, lipsa de voință politică directă în um, deciziile care ar fi trebuit luate pentru a bloca fluxurile migratorii, o reflexie mai profundă asupra cauzelor de migrație, mai multă proactivitate în proiecte care ar putea să-și aducă roadele în câțiva ani și în loc de aceasta încercăm să dăm răspunsuri imediate. Un aspect de exemplu, care trebuie abordat în profunditate este corupția, de care se vorbește foarte mult, dar nu destul în raportul acesta. E un mecanism care creează inegalități în țările terțe, care obligă persoanele să, să migreze și, în același timp, țările acestea nu se dezvoltă la potențialul lor. Ar fi nevoie, după cum am spus, să se depășească, deci, uh, aceste egoisme naționale și raportul dorește în același timp și îmbunătățirea unui concept care este de acorduri cu țări terțe, dar aceasta nu e decât un răspuns uh, parțial greșit pentru a aborda această problemă. După părerea noastră, trebuie să se facă obligatoriu ajutorul pentru țările terțe. E vorba de un uh, mecanism foarte periculos pentru că țările terțe au o uh, pârghie de a bloca migranții și de aceea trebuie să punem accent asupra drepturilor omului Altfel, uh, punem uh, în pericol ceea ce, de exemplu, am uh, obținut până acum. Avem un exemplu foarte clar, Turcia. Mai sunt și alte amendamente, dar o să mă opresc aici. Mulțumesc. Thank you. Uh, Mr. Epi... Mulțumesc, domnule Epitideos, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă dorim să analizăm acest raport din perspectivă filologică, am putea fi foarte mulțumiți. Este foarte bine conceput, dar dacă dorim să devină uh, un început pentru rezolvarea problemei, atunci nu este decât un fel de listă de doleanțe politica pe care Uniunea Europeană a derulat-o până acum, mai ales uh, politica de uh, la frontieră, întâi nu a existat niciun fel de control la frontieră, iar acum uh, se produce de-a dreptul o panică în ce privește rigurozitatea cu care trebuie să se deruleze controlul la frontieră. Cum putem controla fluxul migrator dacă nu putem colabora cu acele țări din care vin acești oameni, care sunt sursa acestui flux migrator? nici nu vreau să mai menționez Turcia, dar și acordul cu Turcia și cu alte state au dus până la urmă la situația în care ne aflăm astăzi. Este vorba de mii de migranți ilegali care au creat probleme la cale. În Grecia există situații similare. Există orașe, localități în care există asemenea tabere sălbatice care sunt lăsate în voia soartei Um, sunt copii care uh, nu sunt protejați, care nu sunt însoțiți, nu există niciun fel de control asupra acestei situații. Nu vom reuși să rezolvăm uh, problema și să stopăm uh, um, numărul migranților dacă nu vom reuși să repartizăm pe principii echitabile numărul mare de migranți asupra tuturor statelor membre. Mulțumesc uh, foarte mult da, și uh, eu am spus că mulți dintre noi uh, au uh, urmărit cu atenție activitatea Comisiei. Comisiei Interior. Ne-am centrat în special pe activitățile Comisiei uh, de Libertate și Justiție Internă și nu vreau acum să dezbat uh, în legătură cu procedurile de participare a unei comisie în cadrul raportului uh, făcut de o altă comisie, ci vreau să vorbesc despre o chestiune esențială. Așa cum spunea doamna Valenciano, e vorba aici de o poziție foarte critică față de Consiliu, pentru că uh, toate standardele pe care le-am pus noi până acum au fost uh, nerespectate de către uh, Consiliu în ceea ce privește această criză a refugiaților, prost numită criza a refugiaților. Și atitudinea negativă în mod clar față de Parlamentul European, uh, în special în cadrul acelui acord cu Turcia pe care domnul Diaz de Mera l-a numit uh, declarația din Turcia. Pentru că am uh, auzit tot felul de expresii pozitive în legătură cu acest acord despre uh, numărul de refugiați care sunt opriți la frontiere, dar practic nu se face decât să se transfere tragediile în altă parte, la frontiera cu uh, nordul Mediteranei, unde în continuare sunt mii de victime care mor din cauza acestui acord care nu a făcut decât să transfere o problemă dintr-o parte în alta. O a doua chestiune cu care sunt de acord este ce a spus domnul Diaz de Mera și anume căile legale, acele uh, ferestre deschise de care avem nevoie, o oportunitate oferită pentru migrația legală pentru că altfel uh, nu vom face decât să sporim și mai mult uh, tragedia celor care sunt dispuși să-și riște viața pentru ei și pentru familiile lor, de multe ori ajungând la astfel de tragedii. E nevoie de vize umanitare. Eu sunt raportor pentru codul vizelor și toți raportorii și coraportorii doresc unanimitate și coerență în ceea ce privește doctrina vizelor umanitare. E nevoie de vize umanitare în toate procedurile noastre și cu toate acestea Consiliul a blocat și a dat dovadă de insensibilitate față de Parlamentul European în calitate de colegiuitor și a blocat introducerea vizei umanitare în codul vizelor. Mulțumesc! We are late. Mr. Mulțumesc, domnul Luque. Dar vă rog să aveți o intervenție foarte scurtă. Äh, ich versuche es ganz kurz zu machen. Încerca să am o intervenție foarte scurtă. Äh, aș dori să mă refer la ceea ce a spus doamna Hautala, pentru că este tipic pentru faptul că în acest raport äh, există unele viziuni idealiste, aș spune. Uh, S-a vorbit despre faptul că 0,2% uh, reprezintă uh, refugiații în uh, cadrul populației din Uniunea Europeană, dar în Germania 20% din populație au cel puțin o proveniență migratoare. Deci uh, nu există o repartizare egală asupra statelor europene. Și există și uh, țări în care 30%, 40%, uh, chiar în anumite localități, sunt persoane care au părinți care au fost migranți, imigranți. Mai ales Eh, știm cât de eh, greu este să integrezi persoane care au venit din Turcia sau din statele arabe și eh, că mulți dintre acești migranți sunt șomeri. Deci trebuie să existe până la urmă o repartizare echitabilă și aș vrea ca și în raport să se reflecte această idee. Mă interesează ce gândesc membrii Parlamentului vis-a-vis -vis de această problemă. Mulțumesc. Domnul Vairi. Mulțumesc, doamna președintă ar trebui să ținem cont de faptul că tema principală aici este rolul SAE în gestionarea fluxului migratoriu și a crizei refugiaților. Eu sunt raportor din umbră de la DV, din partea grupului ALDE, și eu cred că în ceea ce privește politicile de ajutor umanitar, raportul este bun. Însă există și o parte negativă care ține de afacerile externe. Și aici am propus două amendamente. În primul rând, cauza principală a acestei crize a refugiaților este reprezentată de crizele militare și de violențe. Și acesta este un domeniu care ține de competența AFET, care încearcă să prevină conflicte și să ajungă la soluții pașnice pentru conflictele existente. Un al doilea amendament propus are de-a face cu ideea că în afara frontierelor UE ar trebui să cooperăm cu Organizația pentru Refugiați de la Națiunile Unite și cu țările terțe pentru a crea centre de primire și centre de refugiați la nivel înalt pentru a vedea acolo care este dreptul uh, de azil al acestor persoane care doresc să ajungă în UE, drept care ar trebui să fie garantat. În felul acesta am putea pune capăt uh, fluxului de necontrolat și am putea pune capăt uh, tragediilor din Mediterană. Iată două amendamente, două teme esențiale care cred că țin de competența AFET și care ar trebui să apară în acest raport. Mulțumesc, um, domnul Gherere. Gherero, un minut. Da, cred că voi reuși să termin chiar mai repede de atât. După ce l-am auzit pe domnul Luke, cred că este esențială schimbarea de narrativă și chiar lupta împotriva narativei actuale predominantă în multe țări europene. Pentru că migrația și refugiații Există, din păcate, din motive diferite. Migrația este o tendință a epocii moderne, iar refugiații sunt un rezultat al conflictelor, conflicte care trebuie prevenite printr-o intervenție adecvată la nivel extern în calitate de actor global, noi ca și UE. Și pentru că sunt uh, raportor permanent pentru acțiune umanitară, vreau să subliniez aici că respectarea uh, drepturilor omului, a drepturilor uh, fundamentale sunt esențiale. Domnul Diaz de Mera spunea că sunt de la sine înțelese. Da, asta pentru mine și dumneavoastră, dar nu pentru mulți alții. Și, pe de altă parte, vreau să spun că acest raport nu poate fi criticat doar pentru că raportul spune ceva și realitatea e alta. Pentru că raportul tocmai dorește să schimbe această realitate uh, care este în cu totul alt sens decât ne dorim. Mulțumesc. Aș vrea să dau două comentarii și eu. În primul rând, ar trebui să reiterăm îngrijorările față de utilizarea fondurilor de dezvoltare pentru politici de migrație pe termen scurt, pentru că trebuie să punem capăt migrației pe termen lung. Deci, am văzut cum uh, bani din politica de cooperare și dezvoltare au intrat acum pentru fondurile de refugiați. Și, în al doilea rând, îngrijorările dumneavoastră uh, legate de a oferi competențe acestor țări terțe. Devine din ce în ce mai uh, dificil să critici organizațiile pentru drepturile omului, ca de exemplu cum s-a întâmplat în uh, Turcia pentru că aceste uh, acorduri pe care le-am făcut pe tema migrației nu sunt întotdeauna perfecte. Și acum am să dau cuvântul comisiei. Interpreții ne-au oferit uh, 10 minute în plus. Doresc să uh, ia cuvântul și comisia, pentru că ultima oară n-au putut face și după aceea aie. Domnul Klaus Crudesarse de la DigiDefco. Mulțumesc, doamna președintă. Este o dezbatere într-adevăr uh, importantă și complexă în același timp. Am uh, ascultat cu atenție ce au spus uh, colegii în sală. Vorbim aici despre crize, despre conflicte, despre motive pentru care uh, oamenii își părăsesc țara și trebuie să fim foarte atenți să nu le amestecăm unele cu celelalte. Așa că, în primul rând, aș face un apel aici în fața dumneavoastră. Dacă vreți o dezbatere pertinentă pe această temă, cred că ar trebui să avem mai mult timp la dispoziție, pentru că nu putem avea o astfel de dezbatere în jumătate de oră și să tragem și niște concluzii uh, înțelepte. V-am spus că vom veni și cu informații suplimentare, pentru că nici pe departe uh, nu dorim să lăsăm deoparte Parlamentul. Parlamentul are dreptul de monitorizare și a existat un caz recent în care acest drept uh, de monitorizare a dus la o dezbatere foarte interesantă și, de altfel, nu există un temei juridic pentru implicarea Parlamentului, dar noi suntem uh, foarte bucuroși să ajungem la o raportare în fața dumneavoastră și la nivelul politic cel mai înalt. Deci uh, comisia și înaltul reprezentant sunt dispuși să vină în fața dumneavoastră pentru a vă explica, pentru că cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a avea o dezbatere uh, suficient de amplă. Acum, în legătură cu întrebările care au fost puse, s-a pus întrebarea în legătură cu parteneriatul cu țările terțe și angajamentul pentru aceste țări. S-a discutat la summitul de la Valeta legat de țările africane. Vom face asta împreună și avem și, ideea parteneriatelor pentru migrație. Parteneriate de care avem nevoie. Trebuie să oferim, pe de altă parte, și o poveste pozitivă, rezultate pozitive. Știți că um, am lucrat cu organizațiile pentru drepturile omului, pentru refugiați și, practic, povestea pozitivă pe care putem să o spunem este că Uniunea Europeană poate să ofere capacități acestor state pentru a gestiona mai bine problema migrației. Iată de ce alocăm multe resurse pentru această gestiune pentru a rezolva problemele de la baza migrației, de exemplu problemele economice, de proastă guvernanță și multe alte motive și uh, înființarea fondului uh, de urgență pentru Africa, în legătură cu care vă putem informa mai în detaliu, este un exemplu foarte bun în acest sens. Acum să fac referință la ultimul comentariu pe care l-ați făcut. Noi nu dorim să utilizăm banii ajutorului pentru dezvoltare pentru chestiuni care n-au de-a face cu dezvoltarea, iar gestionarea migrației s-a recunoscut întotdeauna și s-a recunoscut acest lucru și în agenda SDG, că uh, duce la dezvoltare. Noi am avut de beneficiat de pe urma migrației în trecut, acum uh, migrația trebuie să intervină în agenda noastră pentru dezvoltare în mod pozitiv și în felul acesta trebuie să construim mai departe proiecte. Și nu e vorba doar de bani, e vorba și de proiecte politice aici. Iată de ce în ultimele luni mai mulți comisari, șefi de state și guverne sau uh, uh miniștri au călătorit în aceste țări pentru a deschide dialog locul pentru a ajunge la parteneriate care nu existau înainte, deci încercăm practic să um, ne putem exercita influența și să putem rezolva toate aceste probleme, inclusiv probleme legate de drepturile omului. Același lucru se aplică și în Orientul Mijlociu, unde am început să ne luăm angajamente cu Turcia și cu alte țări și aici e vorba de o analiză atât politică cât și tehnică, pentru că doar în felul acesta putem face progrese. Ceea ce nu putem rezolva aici este ce se întâmplă cu situația în cadrul UE. Aceasta ține mai degrabă de politicile interne, de colegii noștri de la politici interne și aici cred că Parlamentul trebuie să vadă cum poate trata această chestiune atât de complexă, care nu poate fi defalcată doar pe competențe izolate ale anumitor comisii. Uh, știu aceasta și de la colegii mei de la SEAE, că e nevoie de o abordare holistă, implicând politicile comerciale, politicile externe, politici economice, de investiții, pentru că toate acestea merg împreună pentru a avea o abordare globală în vederea găsirii unor soluții. Deci nu putem să închidem ochii, nu putem închide frontierele, trebuie, uh, nu putem să avem nicio atitudine agresivă și iată de ce Comisia alături de SAE a făcut tot felul de propuneri în ultimii doi ani, într-un ritm susținut, atât de susținut încât Parlamentul ține cu greu pasul, dar toate acestea pentru a îmbunătăți situația. Și vreau să vă spun că suntem uh, foarte serioși, avem o atitudine proactivă, pentru că noi considerăm că, într-adevăr, putem să ne aducem contribuția, în special prin ajutorul pentru dezvoltare, dar și prin alte politici europene, putem să uh, gestionăm mai bine situația. Nu vom putea, bineînțeles, să rezolvăm toate problemele care au fost uh, rezolvate aici, pentru că e nevoie de eforturi și mai mari pentru a o face, dar vom avea tot felul de oportunități. De exemplu, summitul cu Africa la nivelul șefilor de state și de guverne, deci trebuie să pregătim bine astfel de evenimente pentru a avea o atitudine constructivă trebuie să recunoaștem cu toții că criza din Orientul Mijlociu probabil că până la urmă se va rezolva într-un fel sau altul, dar populația nu va rămâne la nivelul actual, peste 30 de ani uh, va crește foarte mult, deci trebuie să vorbim și de angajamentul pe termen mediu și lung, angajament pe care trebuie să-l proiectăm încă de pe acum. Deci uh, aștept să lucrez cu Parlamentul, vă voi oferi toate informațiile pe care le doriți în legătură cu activitățile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Grea Bruh Copino din partea din partea SEAE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să susțin comentariile făcute de domnul Rudy Scheiser și să subliniez câteva elemente absolut uh, esențiale din punctul nostru de vedere în această dezbatere. Proiectul de raport arată uh, încă de la început că această mobilitate este o realitate, o realitate care nu va dispărea și pe care trebuie să o gestionăm împreună. E clar că, dincolo de provocările pe termen scurt cu care ne confruntăm în ceea ce privește gestionarea fluxurilor, e nevoie de un răspuns pe termen lung. Un răspuns care trebuie să fie uh, inclus în politicile europene pe termen lung. Și asta este important pentru noi, pentru SEAE, ca noul cadru de parteneriate care a fost uh, lansat uh, acum cu cinci țări din Africa subsahariană să fie inclus pe deplin în politicile externe. Deci să nu fie folosit doar în cadrul migrației, ci să fie inclus în cadrul relațiilor mai largi pe care dorim să le avem cu țările partener în procesul de dezvoltare. Există și câteva elemente inovatoare în abordarea oferită de cadrul pentru parteneriate. În primul rând, metoda de lucru și coordonarea foarte strânsă între instituțiile europene și statele membre. E vorba de o metodă de lucru care ne întărește reciproc. Așa cum spunea colegul meu, există un dialog fără precedent cu cele cinci țări prioritare Comisia, instituțiile europene, în altul comisariat, uh, șefii de state și guverne și autoritățile statelor membre și-au luat un angajament foarte clar față de țările partener pentru a dezbate chestiunile de migrație într-un context uh, mult mai extins de politici. În al doilea rând, uh, e vorba aici de o politică pe termen scurt. Din păcate știm că aceasta nu este suficientă și de aceea cadrul de parteneriat ne oferă o soluție pe termen lung care este globală, holistă. E nevoie de o atitudine care să țină cont de mobilitate, o cale legală, lupta împotriva migrației ilegale, a traficului cu persoane, migrația în contextul dezvoltării, toate aceste elemente sunt esențiale și trebuie plasate într-un context mai global. În al treilea rând, este esențial să avem un angajament politic și voința acestor țări terțe pentru a coopera. Deci noi nu impunem nimic uh, acestor țări. După cum ați văzut și în primul raport de progrese publicat luna trecută, abordarea noastră a fost uh, salutată uh, din partea țărilor parteneri și au răspuns pozitiv la aceasta. În al patrulea rând, vreau să spun că aceste acorduri nu sunt acorduri legale, ci e vorba de un proces de angajament uh, politic reciproc între UE și țările partener, un cerc vicios, virtuos, aș spune, și din acest punct de vedere, uh, cred că uh, acordurile depășesc cu mult problema returnării, pentru că acordurile nu se referă doar la returnare, Uh, nu vom obține nimic din cooperarea cu țările parteneri dacă ne centrăm doar pe returnare. Spuneam că avem nevoie de o abordare holistă și globală pentru a obține rezultate finale. Și un ultim comentariu care mi se pare esențial în urma uh, summiturilor asupra migrației care au avut loc în uh, septembrie. Avem acum o declarație de la New York care a fost uh, semnată de 193 de țări, țări de origine, de tranzit și de destinație, care au semnat angajamente reciproce. Pentru noi, cadrul de parteneriate este o modalitate foarte bună de implementare a acestei declarații alături de țările parteneri. Este un punct de plecare foarte bun și dacă introducem acest cadru de parteneriat în cadrul global, cred că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc și acum avem uh, co-raportorii. Ne vom reîntoarce cu dumneavoastră peste trei săptămâni. Nu știu dacă doriți să spuneți ceva acum sau doriți să interveniți după dezbaterea amendamentelor. Domnul Diaz de Mera, poate un minut fiecare raportor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cu atenție toate intervențiile, 14 uh, intervenții, dintre care 12 ale colegilor mei. Trei comentarii foarte succinte. Acum, în ceea ce privește participarea LIBE la acest raport, doamna Vergiată uh, este cea care este raportor de aviz din partea LIBE. Deci LIBE este implicat în acest raport. În al doilea rând, vreau să răspund uh, uh reprezentantului SEAE care ne-a oferit uh, și bune și rele. Pe de o parte ne-a spus că e vorba de o atitudine deschisă, globală, dar pe de altă parte ni se spune că nu există temei juridic pentru participarea Parlamentului. Nu, nu sunt de acord. Avem un temei juridic și v-am spus-o cu claritate acest lucru. Noi spunem că există un temei juridic pentru că altfel n-am mai face un astfel de raport, pentru că n-ar fi de competența noastră. Și am să vă spun unde este acest temei, temei juridic. E vorba de tratatul UE și TFUE, articolele 82, 216 și 280, respectiv 3, 8 și 12. Și concluziile uh, Consiliului pentru acțiune externă din 12 decembrie reflectă de asemenea acest punct. Avem și rapoartele și dezbaterile comune între Comisia Afer și de bugete. De asemenea, rapoartele din partea Comisiei Afer și DV și avizele Comisiei de bugete. Nu vreau să intru în mai multe detalii, dar vreau să vă spun cu claritate uh, că rolul Parlamentului este foarte clar și bine justificat, bine întemeiat și uh, avem temei juridic pentru a interveni. Mulțumesc. Elena, te rog. Da, mulțumesc. Vreau să fac și eu câteva comentarii față de SAE, care consideră pro- poate că nu avem temei juridic pentru că forma, procedura care se utilizează pentru aceste acorduri, poate că într-adevăr lasă Parlamentul uh, deoparte, dar Parlamentul nu este de acord și cel mai bine ar fi să dăm dovadă de transparență, lucru care nu se întâmplă până acum. Acum, doar în câteva cuvinte, ce se întâmplă aici? Noi uh, uh, vrem să facem ca migranții și refugiații să nu ajungă în Europa și am hotărât că cel mai bine pentru asta ar fi să cooperăm cu unele țări, cu unele guverne, care lasă mult de dorit în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Deci, iată, avem o primă problemă aici, pentru că noi cooperăm cu țări care uh, sunt criticate pe multe domenii din partea Parlamentului European. Deci e o problemă de coerență aici. Deci e clar că uh, trebuie să evităm acest flux de migranți în țările de origine uh, dar trebuie să avem grijă pentru că de multe ori evităm să ajungă aici persoane care au dreptul să ajungă aici. Pentru că dacă nu sunt uh, războaie, nu sunt refugiați, dacă nu e schimbare climatică, nu sunt migranți, dacă nu e problemă cu foametea, nu sunt migranți. Dar atâta timp cât există toate aceste probleme, noi trebuie să respectăm valorile și normele noastre. Și Parlamentul se teme că de multe ori nu se face acest lucru și că se semnează acorduri rușinoase cu guverne cu care n-ar trebui să avem astfel de acorduri. Dacă avem sau nu temei juridic, asta o vom vedea, dar aici e vorba de o problemă politică. Noi suntem reprezentanți ai cetățenilor și s-ar putea ca mulți cetățeni europeni să nu fie de acord cu multe din lucrurile pe care le facem acum. De exemplu, acordul cu Afganistanul. Din punctul meu de vedere e o rușine, dar nu cred că sunt singura care crede asta. Știu că problema e foarte complexă, e dificilă. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim precauți pentru că de multe ori se iau decizii care nu țin cont de obligația pe care noi, eurodeputații, o avem, și anume să susținem valorile pentru care Uniunea Europeană există. Deci trebuie să se respecte poziția eurodeputaților. Parlamentul ar trebui să fie asociat în mod mult mai direct și mai transparent. Și dacă reușim să corectăm câteva din consecințele pe care le-am cunoscut în urma acțiunilor Comisiei, SEA și Consiliului, atunci foarte bine. Asta este obligația noastră și pentru asta suntem plătiți. Pentru încheiere voi da cuvântul cu președintelui meu. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă, foarte utilă pentru uh, toată lumea. Cred că următoarea reuniune comună este planificată pentru 29 sau pentru 28 noiembrie și vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumim foarte mult pentru interpreților pentru flexibilitate.